Prima temă este Cambodgia și dau cuvântul mai întâi uh, unuia dintre autori. Și prima autoare este doamna Biller, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. De mai mult timp avem uh, legea privind uh, ONG-urile, așa numită LANGO, este criticată a fost previzibil că aplicarea la Ango va fi folosită împotriva activiștilor de drepturile omului în uh, propria țară. Reiese un fel de model pentru a pune bețe în roate criticilor față de uh, guvernul la putere. Munca sindicatelor independente și a ONG-urilor uh, este criminalizată pe 2 mai, patru uh, um, angajați uh, ai organizației ad hoc au fost uh, arestați. Nisoka, Naivanda, Xoxan și Lim Moni, precum și Ni uh, Chakra din uh, Comisia Electorală Națională. Acțiunile și protestele pentru eliberarea lor au fost reprimate și din nou au fost uh, arestați activiști solicităm uh, guvernului cambodgian eliberarea acestora și să respecte uh, dreptul la libera exprimare. Aceste evenimente sunt cu atât mai îngrijorătoare în contextul alegerilor din 2017 și 2018. Uniunea Europeană trebuie să fie cu ochii pe asistența tehnică, de exemplu, înregistrarea uh, votanților trebuie să fie posibil ca și migranții să poată participa la aceste alegeri. Apoi, în această rezoluție, vorbim și despre atacurile asupra opoziției și aici solicităm guvernului cambogian să înceteze aceste uh, practici, fie că uh, îi amenință pe liderii opoziției sau pe susținătorii acestora. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc pentru această introducere. Urmează domnul Corau. Un minut. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule comisar. Când vorbim despre Cambodgia, vorbim despre a treia rezoluție privind această țară, mai puțin de un an. Am avut una în iulie anul trecut în care am vorbit despre represiunea împotriva ONG-urilor. O alta în noiembrie în care am vorbit despre modul în care această țară nu încurajează deloc companiile multinaționale și acum uh, repetăm că guvernul Hun Sen reprimează în mod brutal nu doar libertatea de exprimare și de asociere, ci și orice formă de uh, apărare a drepturilor omului. Noi suntem principalul partener comercial Cambodia. Cambodgia. Schimburile comerciale au fost în valoare de 410 milioane de euro în uh, uh perioada uh, 2010-2020 nu putem încuraja dezvoltarea acestor țări prin instrumente democratice și trebuie să facem ceva, mai ales în vederea legilor din 2017. Dacă avem instrumente, trebuie să le folosim. Dacă nu, o dată la șase luni ne întâlnim și din nou vorbim despre aceleași lucruri. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Macovei. Dacă teremben nem látom őt, ezért kihagyom a listámról és... Dar nu o văd în sală, deci continuăm și dau cuvântul domnului Panțeri. van egy újabb listám is, és ebbe a sorrendbe Weidenholz. Am primit o nouă listă acum și văd că urmează domnul Weidenholzer, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, îmi cer scuze pentru această confuzie. Este foarte uimitor că discutăm despre acest subiect în legătură cu drepturile omului, de fapt, de atâta timp și este păcat că trebuie să vorbim din nou despre subiectul acesta. Cambodgia are deja o, tra- o istorie tragică în spate, Khmerii roșii care au uh, uh genocidul legat de ei care a intrat în istorie și este în acest context de aceea cu atât mai uimitor că țara a reușit să se dezvolte totuși într-o direcție pozitivă din punct de vedere economic ceea ce uh, a dus și la anumite uh, aspecte pozitive în domeniul uh, dezvoltării politice. Speranțele ar putea să fie și bune și țara ar putea să se dezvolte și mai bine dacă s-ar respecta statul de drept și democrația. Din păcate însă există pericolul ca Cambodgia să se scufunde din nou în corupție și în arbitrar. Țara a depășit o criză constituțională s-au pus de acord pe o comisie electorală. Uniunea Europeană susține această comisie electorală, însă cu cât se apropie alegerile, cu atât mai uh, tensionată este atmosfera, opoziția este eliminată, ONG-urile sunt limitate și uh, foarte multe Uh, chestiuni și acțiuni duc la un climat de frică în țară. Această rezoluție este de fapt un apel la adresa guvernului din Cambodgia pentru a ieși de pe această cale, să îi elibereze pe toți cei arestați și sunt foarte bucuros de faptul că putem eventual să facem presiuni pentru că cu mijloacele pe care le avem noi, care sunt, nu sunt puține, să influențăm spre o evoluție democratică. Mulțumesc! Iar acum domnul Zdehovski, următorul autor, un minut usnesení je naléhavým apelem na kambodžskou vládu opravdu. Această rezoluție este un apel urgent la adresa guvernului din Cambodgia pentru a schimba situația din această țară. Ca și antevorbitorii mei, doresc să spun că situația din Cambodgia se înrăutățește de la o lună la alta. Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari parteneri comerciali al regatului Cambodgiei, unul dintre cei mai mari furnizori de ajutor pentru dezvoltare. Nu putem să mai tolerăm situația în această țară. Um, opoziția este reprimată, dar și toate activitățile um, ONG-urilor sunt reprimate. Uh, trebuie să facem presiune asupra guvernului din Cambodgia pentru a recunoaște activitățile ONG-urilor, ale societății civile, ale sindicatelor și să lase opoziției posibilitatea să-și facă treaba, mai ales în contextul alegerilor care urmează în această țară, trebuie să ne asigurăm că aceste alegi vor fi, alegeri vor fi libere și campania va avea loc normal. Noi vom urmări cu multă atenție evoluția situației din Cambodgia și vom face eforturi pentru a ne asigura că se vor organiza alegeri democratice. Mulțumesc. Merci, Madame la Présidente. Doamna Vergea, mulțumesc rezoluție este, nu este prima rezoluție în acest an. Situația este grază, mai ale, gravă, inclusiv față de sindicate. Însă ceva este, există un lucru esențial în Cambodgia, acapararea terenurilor și infracțiunile aferente, acum în fața Tribunalului Penal Internațional o serie, mii și mii de oameni afectați, iar uh, acest uh, lucru nu este menționat în rezoluția noastră. Nu se vorbește despre responsabilitățile multinaționalelor, inclusiv europene din uh, domeniul textilelor și zahărului un, și despre condițiile de lucru cât se poate de alarmante. Dacă vrem să îmbunătățim condițiile de viață în aceste țări, aici trebuie să uh, intervenim pentru a ne asigura că oamenii sunt plătiți în mod adecvat. Și în plus trebuie să ne asigurăm că statele membre nu mai uh, importă produse bazate pe exploatarea și exproprierea uh, țăranilor uh, cambogeni. Domnule comisar, vă rog, mă adresez dumneavoastră. E bine să avem un reprezentant, reprezentant prezent, dar este și mai bine ca reprezentantul Comisiei să ne și asculte. Uh, deci trebuie să lucrăm la responsabilizarea întreprinderilor printr-un instrument juridic. Ar fi timpul ca Uniunea Europeană să intervină în acest domeniu și aștept un răspuns din partea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc. Ultimul vorbitor acum printre autori este domnul Austrevicius. Aveți un minut, vă rog stimate doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, acum două luni am făcut parte mm, din, dezba- din misiunea comisiei, subcomisiei DROI în Cambodgia. A fost o experiență foarte alarmantă și un, un moment de luciditate față de felul în care s-au degradat lucrurile președintele partidului cel mai important de opoziție, Sam Rainsy, care era cel care în fine promovase un dialog, a fost arestat. El și cu alți activiști în domeniul drepturilor omului au fost uh, condamnați pentru un exercițiu legitim și pașnic de uh, exprimare a părerilor și de aceea condamnăm uh, și lansăm un apel către guvern să le libereze pe Sam Rancy și pe alți uh, cei care au fost arestați cu el. Lansăm un apel pentru respectarea libertăților democratice pentru toți cambogienii și subliniem faptul că este nevoie de o implicare mult mai puternică a Uniunii Europene în chestiunile din Cambodgia. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum am terminat rândul autorilor. Acum uh, voi da cuvântul vorbitorilor în numele grupurilor și mai întâi domnul Pospișil din partea PPE. Aveți un minut, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Autorii au explicat cât de importantă este această rezoluție. O sprijin și eu în numele grupului meu. În iulie va avea loc um, în absența sa procesului Sam Renzi în Cambodgia. Uh, de aceea cred că trebuie să cerem uh, guvernului cambogian să nu mai continue cu um, această uh, tactică agresivă față de liderii opoziției. Um, colegii au explicat cum sunt suprimate drepturile opoziției, uh, cum uh, sunt reprimați uh, Uh, activiștii pentru drepturile omului. Trebuie să supraveghem situația înainte de alegeri, dar să nu uităm că Cambodgia primește 400 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Dacă își continuă comportamentul acesta față de liderii opoziției, poate trebui să revizuim dacă nu putem folosi acești bani în alte scopuri, pentru migrație, de exemplu. Mulțumesc, domnul Panteri, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. După cum se spune, mulți activiști ai drepturilor omului au fost acuzați de corupție și riscă chiar 5 până la 10 ani de închisoare. Toate acestea numai din motive politice, ceea ce de fapt este un semnal de alertă foarte alarmant pentru societatea civilă și pentru toți cei care apără drepturile omului în țara aceasta, arătând că de fapt obiectivul final al guvernului este de a pune um, o botniță tuturor celor care îndrăznesc să spună ceva despre politica și sistemul electoral justiția și toate instrumentele care sunt instrumentalizate pentru a intimida și a penaliza activitățile legitime ale apărătorilor uh, de drepturilor omului sunt absolut uh, scandaloase. Trebuie de aceea să facem uh, repede ceva, trebuie să schimbăm relația noastră cu Cambodgia și să o supunem unor condiții foarte clare, cum ar fi respectarea drepturilor omului și trebuie să abordăm aceste probleme frontal. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Panțeri. Iar acum îi dau cuvântul domnului Nart din partea ALDE. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Să spunem lucrurile, lucrurilor pe nume. Cambodgia are o ierarhie uh, coruptă care guvernează de pe vremurile uh, când uh, comandantul Khmerilor Roșii, un seng, a luat uh, puterea și apoi practic, până la urmă avem de-a face cu gangsteri. Dincolo de încălcările drepturilor omului, Cambodgia este uh, cunoscut ca un uh, paradis sexual sau un iad sexual. Femei, copii sunt vânduți pentru servicii sexuale și guvernul închide ochii pentru că participă la acest sistem. Nu putem să continuăm să acordăm ajutor acestui guvern. Nu putem să contribuim la menținerea situației din Cambodgia. Trebuie să legăm ajutorul Uniunii Europene de o îmbunătățire a situației drepturilor omului în acea țară. Mulțumesc, spune doamna președinte, în numele, în numele neafiliaților, domnul Sinadinos. Doamnă președinte, cunosc ipocrizia celor care se fac uh, le pasă de drepturile omului în Cambodgia. Aceste raport, rapoarte legătură cu țări mai apropiate sau mai îndepărtate de noi uh, ne permit să condamnăm represiunea și încălcarea drepturilor omului. E vorba de ipocrizie sau de populism? Mm, opoziția nu e persecutată doar în Cambodgia, ci și în Grecia Uh, persecuții politice au loc și împotriva membrilor uh, opoziției în Europa, în uh, statul de drept, împotriva Ligii Nord, împotriva lui o, partidului OPD. Opoziția nu este dorită. În loc, înainte de a fi numit rasist sau inuman, doresc să spun că mă adresez subcomisiei drepturilor omului care se ocupă de aceste lucruri. Am cerut o dezbatere în legătură cu încălcările drepturilor omului la noi. Nu nici măcar dar nu mi-au răspuns, nici măcar n-am primit un răspuns negativ. Uh, doar, um, mi-a spus doar că în următorii 5 ani uh, au 20 de minute um, pentru mine. Dacă uh, nu este un comportament discriminatoriu, atunci ce este? Mulțumesc! Mulțumesc! Acum voi da cuvântul vorbitorilor în nume propriu, domnul Hetman mai întâi. Mulțumesc, doamnă președinte. Situația politică în Cambodgia este foarte dificilă și necesită o reacție foarte dură din partea comunității internaționale. Arestări ai activiștilor, a reprezentanților ONG-urilor, trebuie condamnate aceste acte. Trebuie să prevenim situațiile similare și să vă atrag atenția asupra faptului că Cambodgia se află pe un loc foarte scăzut în indexul țărilor um, cu privire la corupție și Cambodgia se află chiar la capătul listei. Oamenii din Cambodgia nu mai cred în curte, în justiție și Uniunea Europeană este cel mai mare donator de ajutor pentru Cambodgia. Deci cred că, având în vedere faptul că autoritățile n-au făcut nimic în ciuda tuturor apelurilor, n-au făcut reforme, dacă nu vor să se angajeze într-un dialog constructiv cu opoziția, ar trebui și noi să tragem concluziile necesare și să se depindă ajutorul de reformele din Cambodgia. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Martin. Dacă ar fi prezent însă, am putea să-i dăm cuvântul, deci trebuie să dau cuvântul doamnei Șaranzova. Un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Prim-ministrul Hun Sen este la putere de 30 de ani. Acest lucru uh, a îndepărtat Cambodgia de, de coșmarul masacrelor, dar uh, progresele unele progrese lipsesc în continuare. Prim-ministrul Hun Sen trebuie să înțeleagă că cea mai mare dovadă um, că Cambodgia este un stat modern ar fi să accepte alegeri libere și uh, juste, să permite să permită presă independentă, liberă exprimare și să se asigure că guvernul său lucrează pentru toți cetățenii, inclusiv Uh, cei care nu sprijină guvernul actual. Reprimarea și atacurile împotriva opoziției nu servesc uh, scopul obiectivelor uh, cambogenilor. Um, regele cambogian din exil din China a spus că renunț la tronul meu pentru a arăta comuniștilor că nimeni nu are un drept, un rol divin și cred că acest lucru este valabil pentru toți președinții și prim-ministrii. Mulțumesc, spune doamna președinte, cu aceasta am încheiat lista vorbitorilor, urmează intervențiile spontane. Nu voi putea da cuvântul tuturor, cei care au intervenit deja nu vor mai uh, avea din nou cuvântul. Începem cu domnul Cucan, de la PPE. Ďakujem pekne, pani predsedajúca Cambodgia e Mulțumesc. Cambodgia este o țară care de curând de-abia a început să meargă pe calea reformelor și transformărilor. Atâta timp cât reformele sunt dorite de către guvern și sunt dorite și schimbările economice, este necesar ca societatea să rămână deschisă, ca libertățile civile să fie respectate. În, într-un astfel de caz, uh, nu putem să tolerăm ca activiști și lideri de opoziție să fie atacați, să fie urmăriți și pedepsiți, cum a fost cazul în ultima vreme. Trebuie, deci, să transmitem un semnal foarte clar din Parlamentul European și către societatea civilă din țara aceasta, pentru că să, trebuie să spunem că dorim să o ajutăm. Această țară, cu trecutul său, uh, trebuie să facă pace cu el. Important este însă să nu își, uh, guvernul să nu traumatizeze mai departe populația. Mulțumesc acum domnul Anot. Mulțumesc, doamnă președinte. Comerțul poate să aibă două efecte când vine vorba de Uh, ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare. Dacă este folosit echitabil, poate ajuta economia acestei țări, poate să creeze locuri de muncă, poate ajuta această țară să importe lucruri pe care nu le poate produce. Dar când um, stimulantele comerciale sunt folosite greșit, așa cum s-a întâmplat în uh, Cambodgia, devine o exploatare cinică a resurselor naturale ale acestei țări și mai ales în această situație în care Există preocupări în legătură cu acapararea terenurilor în ultimii ani uh, și uh, acesta se accelerează. Și apoi există abuzurile uh, drepturilor omului, există prizonieri politici, lipsă de democrație și așa mai departe. Când vine vorba de ajutor pentru dezvoltare, în astfel de situații este vital să avem mare grijă ca acesta să nu ajungă direct la guvernul din Cambodgia. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul acum. Ehm, Vă mulțumesc pentru cuvânt, doamnă președinte. Nu mi se întâmplă foarte des să fiu de acord cu toți cei care au intervenit înaintea mea. Nu vreau să prelungim prea mult această dezbatere. vreau să spun numai că condamn încălcările drepturilor omului din Cambodgia. Cred însă că acest tip de condamnări trebuie să aibă un impact real asupra politicilor Uniunii Europene. Sunt de acord cu cei care au intervenit înaintea mea și care au spus că trebuie să ne folosim instrumentele diplomatice, uh, dar și ajutorul de dezvoltare, de exemplu. Trebuie să reacționăm la o, situa- la o situație în care se încalcă în mod repetat drepturile omului nu cred că se aplică toate drepturile um, la nivel la nivel universal, dar drepturile fundamentale uh, trebuie să fie respectate și noi trebuie să folosim instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a schimba situația. Mulțumesc, cu aceasta am ajuns la lista intervențiilor. La final îi dau cuvântul domnului comisar Stilianides. Madam Chair, Dragi colegi, în noiembrie am avut o dezbatere similară privind situația uh, politică din Cambodgia. Iată-ne din nou uh, s-au luat acțiuni împotriva membrilor uh, opoziției și a uh, societății civile și asta ne îngrijorează. Am fost martorii unei campanii continue de hărțuire împotriva uh, um, liderului opoziției, indiferent de imunitatea sa parlamentară. Asta a dus și la arestarea patru um, membri ai ONG-ului pentru drepturile omului ad hoc. Aceste lucruri sunt îngrijorătoare în contextul pregătirilor pentru uh, alegeri Um, în 2017 și alegeri naționale în 2018. S-au impus noi restricții asupra societății civile, însă Uniunea Europeană nu a fost uh, tăcută în această perioadă tensionată. Vizita uh, subcomisiei pentru drepturile omului a venit la momentul oportun, în aprilie. În mai Uh, a avut loc uh, reuniunea uh, bianuală UE Cambodgia um, și aici s-au discutat economie, comerț, dar și drepturile omului. Ne-am întâlnit cu ministrul de interne, cu ministrul afacerilor externe, cu organizații ale societății civile și, bineînțeles, și cu opoziția. Uh, de-a lungul tuturor acestor reuniuni, Uniunea Europeană a spus foarte clar și și-a exprimat îngrijorările față de arestările membrilor societății civile și uh, opoziției. Am solicitat mai ales eliberarea Uh, angajaților uh, ONG-urilor de, ONG-ului de drepturile omului. Acest lucru a fost reflectat și în presă. În urma com- reuniunii Comisiei Comune, uh, ambasadorul nostru s-a exprimat împreună cu alți ambasadori pe acest subiect Săptămâna trecută, uh, șefii de delegație europeni din Phnom Penh au făcut apel la autorități să pună capăt hărțuirii judiciare și solicitându-le să înceapă un dialog constructiv cu opoziția. Au subliniat că acesta este o precondiție pentru legitimitatea alegerilor ce urmează. Este convingerea noastră că guvernul cambodgian are uh, obligația să creeze și să mențină un mediu în care toate partidele politice să își poată exercita activitatea fără să se, teme, să se teamă de violență și hărțuire. Un mediu în care să se încurajeze uh, dezbateri politice robuste. De asemenea, Uniunea Europeană a alocat 10 milioane de euro pentru a sprijini reforma electorală și cooperează cu eh, Comisia Electorală Națională Bipartizană pentru a oferi asistență pentru pregătirea viitoarelor alegeri. Este, bineînțeles, important să sprijinim un proces de reformă electorală cu garanții solide pentru um, alegeri uh, reale. Um, mai este ceva timp până la uh, alegeri uh, locale în 2017, parlamentare în 2018. Între timp, monitorizăm și evaluăm situația în mod regulat. Bineînțeles, la momentul oportun vom uh, avea în vedere dacă este necesar să uh, fim prezenți ca observatori la alegeri și în orice caz vom continua să sprijinim reforma în Cambodgia și să încurajăm respectul drepturilor omului. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar. Vă transmit că am primit șapte propuneri.